și o să încep prin a da cuvântul raportoarei care are la dispoziție 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Eu nu știu dacă, într-adevăr, o să pot să uh, folosesc uh, cele patru minute, deoarece nu cred că este nevoie de multe explicații. Da, avem de-a face cu un eh, raport eh, care se ocupă de un subiect care în următorii ani va revoluționa total relația dintre oameni și obiecte. Este vorba de o nouă aplicație internet și doresc să felicit eh, comisarul pentru comunicarea sa care a venit la timp. Asta înseamnă că putem să începem să analizăm consecințele acestei noi aplicații internet. Avem o serie întreagă de date, internetul ne-a îmbunătățit viața, ne oferă noi ocazii de afaceri și de a crește producția în același timp. Însă, el aduce o serie de riscuri și de dezavantaje. Acest raport, la care am lucrat împreună cu raportorii din umbră din celelalte grupuri politice și doresc să le mulțumesc, așadar, în acest raport am încercat să eh, subliniem riscurile potențiale încercând să ne asigurăm că utilizatorii se bucură de că li se respectă caracterul privat și folosesc eh, internetul obitor în deplină securitate. Am analizat uh, un întreg uh, cadru uh, juridic care trebuie să acopere toate posibilitățile ce pot decurge de aici. Cred că va trebui să continuăm să analizăm evoluțiile odată ce noile aplicații apar și afectează viața noastră. Va trebui deci să le analizăm pentru a ne asigura că utilizatorii vor putea să folosească internetul uh, în deplină securitate și respectându-se, respectându-se caracterul uh, privat al datelor personale. Așadar, nu suntem decât la începutul acestei aventuri. Uh, și, domnule comisar, așa cum arată raportul, cred că ar trebui să începem prin a ne gândi cum să informăm mai bine pe utilizatori, astfel încât să știe într-adevăr despre ce este vorba. Pentru că adevărul este că, dacă vorbim chiar cu colegii noștri din această uh, incidă, care nu au de-a face direct cu acest lucru și menționăm internetul obiectelor, ei bine, constatăm că lumea nu știe despre ce este vorba. Cred că ar fi într-adevăr foarte interesant ca lumea, mai multă lume, să fie conștientă de implicațiile și de posibilitățile uh, acestei aplicații. Deci trebuie să ne gândim cum să explicăm mai bine acest lucru cetățenilor și utilizatorilor. Ce este internetul obiectelor, ce putem face cu aceste noi aplicații uh, și în același timp să le spunem în ce măsură uh, sunt garantate uh, caracterul privat și securitatea utilizatorilor atunci când folosesc această nouă aplicație astfel încât beneficiarii să poată utiliza cu încredere. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Mai mulți vorbitori s-au uh, înscris la cuvânt, la Catch the Eye și o să începem uh, cu doamna Koloska Popinska Dziękuję bardzo. Mm, pani przewodnicząca! internet przedmiotów jest częścią agendy cyfrowej. Przewodnicząca, Internetul obiectelor face parte din uh, agenda digitală și principalul său scop este să asigurăm acces la internet pretutindeni. Trebuie să combatem limitările pentru că în Europa vedem că există multe diferențe. Spre exemplu, în Polonia, peste 30% dintre case au acces la uh, internet broadband pe bandă largă. Deci, uh, agenda digitală propune ca până în 2013 să ne asigurăm că există acces generalizat la internet, ceea ce este extrem de important pentru noi. Vorbim despre internetul obiectelor acum. Dar ar trebui să îmbunătățim ceea ce avem deja, ceea ce există. Nu putem permite aceste discrepanțe în continuare și nu le putem permite să se dezvolte, pentru că noi considerăm că uh, ar putea să apară un nou val de limitări al accesului la internet în Europa și nu putem accepta uh,

Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, mulțumesc și raportorului care a făcut o muncă excelentă. E o dezbatere care ne face să ne îndreptăm atenția spre viitor. E vorba de o revoluție în lumea comunicării, a comunicațiilor uh, și între oameni și obiecte, dar și între obiecte. E o provocare importantă și spre cinstea Parlamentului că avem această dezbatere astăzi și că s-a prevat toate aceste acțiuni și cum mai acest raport, dar nu trebuie să ne închidem ochii față de sau în ce privește riscurile pe care le implică aceste tehnologii cu utilizarea acestor uh, frecvențe. Există un anumit uh, număr de probleme care se pun cum se vor trata datele cu caracter personal uh, sensibile, cum va fi uh, protejată viața privată și cum va fi uh, asigurată securitatea. Trebuie ca aceste tehnologii să fie credibile și atunci când va fi vorba de prelucrarea datelor, să existe un respect absolut al drepturilor fundamentale și a protecției datelor cu caracter personal. Mulțumesc, doamna Roitova. de mulți ani eh, am văzut cum, se, cum internetul schimbă lumea din jurul nostru, uneori foarte radical, și nu suntem decât la începutul acestei revoluții digitale. Mi-a plăcut foarte mult eh, raportul doamnei Cucet, deoarece arată că avem nevoie de legislație europeană nouă în acest domeniu. Trebuie să susținem eh, infrastructură suplimentară pentru a asigura punerea în practică a diverselor sisteme și pentru a reuși să anticipăm diversele riscuri la adresa ciberspațiului. Avem nevoie de un studiu de impact uh, în ceea ce privește impactul acestei radiofrecvențe asupra sănătății oamenilor și animalelor. Consumatorii, de asemenea, trebuie să știe uh, care sunt efectele Um, active și uh, pasive uh, legate, cât și um, taxele legate de primirea și de transmiterea acestor. Trebuie să, ca cetățenii să poată folosi aceste chipuri, dar în același timp trebuie să fie uh, protejați împotriva oricărui abuz. Și pentru asta trebuie să atragem atenția Comisiei Europene. Mulțumesc! Domnul Pasca, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Stimați colegi, domnule președinte, și eu vreau să sprijin acest raport care, într-adevăr, <coughs> deschide calea introducerii tehnologiilor de viitor, a noilor tehnologii, care o să relanseze creșterea și dezvoltarea economică, vor schimba viața cetățenilor și vor da noi dimensiuni produselor și serviciilor. În legătură cu aceste noi tehnologii, cu toate acestea, trebuie să tratăm cu seriozitate, să luăm în considerare <clears throat> anumite garanții legislative care să asigure caracterul privat al vieții cetățenilor, pentru că aceste tehnologii vor prevedea monitorizarea și trasarea nu doar a produselor și serviciilor, ci și a utilizatorilor acestor produse și servicii. Deci de ce tehnologia <clears throat> care va fi introdusă în practică nu ar trebui să încalce principiile uh, apărării vieții private. Mulțumesc foarte mult, spune președinte, și acum să dau cuvântul doamnei comisar Cruz în numele Comisiei. Thank you, Mrs. President. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Admiration for Mrs. Badia. Cu mare recunoștință noi Badia ce? O să încerc să subliniez faptul că uh, ne aflăm pe aceeași <clears throat> regime de unde, într-adevăr, Parlamentul European a avut un rol activ și important și pe plan global, nu doar aici, în această incintă, când promovează internetul obiectelor. În special, și a fost foarte bine formulat în acest raport, distinși deputați, atrăgând atenția asupra evoluțiilor majore care o să aibă un impact profund asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni în deceniile următoare. Am fost impresionată și de eh, cuvintele celorlalți eh, membri ai Parlamentului care și-au exprimat respectul față de doamna Badia, sublinind și cât de important este pentru cetățenii europeni. Este într-adevăr menționat pe bună dreptate o chestiune de comunicare, pentru că Trebuie să acordăm o mai mare atenție aceste chestiuni extrem de importante. Deci, felicitări pentru rolul de pionierat în a sublinia provocările majore ale internetului obiectelor. Aș dori să repet că raportoarea a făcut o treabă minunată și mă bucur să văd numărul mare de chestiuni de politică publică. Împărtășesc punctul de vedere că Uniunea Europeană ar trebui să asigure un cadru juridic și de reglementare. Recent am uh, discutat în acest sens despre cadrul de valori care apără cetățenii europeni și în același timp uh, promovează investiții în sectorul public și privat în internetul obiectelor. Pentru internetul obiectelor, doamnă președinte, pentru că acesta să fie dezvoltat cu eficacitate, pentru a-și uh, ține promisiunile, avem nevoie, pe de o parte, de dezbatere publică și, pe de altă parte, condiții stabile de investiții. Și cu siguranță trebuie să evităm ca oamenii să simtă că internetul obiectelor e ceva care li se bagă pe gât. Nu e obligație, ci e ceva care dă o șansă, o oportunitate și un impact potențial foarte mare. Iată de ce trebuie să fim conștienți de deciziile pe care le luăm. Și în același timp trebuie să dăm cercetătorilor, uh, societăților comerciale o perspectivă pe termen mediu și lung în ce privește investițiile, crearea unui teren de echitate. Iată care cred eu că este una dintre provocările atât pentru Parlament cât și pentru Comisie. Acum că s-a stabilit o agenda, a venit momentul să ne suflecăm mânecile, ca să spun așa, și să trecem la aplicarea în practică. Am început eh, să mergem pe acest drum și acum e faza de implementare. Din cele 14 linii de acțiune prevăzute în comunicarea Comisiei privind internetul obiectelor, mă bucur să vă spun că deja câteva sunt uh, în derulare, un studiu privind aspectele de mediu înconjurător pentru radio, identificarea frecvențelor radio e în derulare, un dialog interinstituțional este și el în derulare, iar pe o perspectivă mai îndelungată, un prim val de 8 proiecte de cercetare finanțate de Uniunea Europeană vor începe în acest an, ceea ce cu siguranță o să creeze sinergii fără precedent pentru viitor. Există și alte acțiuni legate de guvernanța internetului obiectelor, aspecte legate de viața privată, standarde și securitate, toate acestea vor cere eforturi uh, susținute și eforturi colective. Iată de ce, doamna președinte, am decis să înființez un grup de experți care va trebui să examineze aceste chestiuni va fi alcătuit acest grup din reprezentanți din societatea civilă, industrie, agenții de reglementare, universități, guverne. Se vor întâlni în fiecare trimestru pe o perioadă de 2 ani și vor prezenta rapoarte de progrese care vor fi disponibile și pentru dumneavoastră. În încheiere, totul se referă la comunicare și e vorba de implementarea promisiunilor pe care le-am făcut oamenilor. Ca să reacționez pe scurt deputaților care au luat cuvântul, într-adevăr, este foarte clar că Comisia a făcut afirmații că, conform cărora fiecare european ar trebui să fie digital în anul 2013 E un lucru în care credem, acest uh, obiect, acest material care e un lucru pe care trebuie să-l facem și putem să-l facem. Și am onoarea de a fi invitată la Comisia ITRE și la Comisia de Cultură și am comunicat foarte clar faptul că acesta este lista de teme de casă, ca să spun așa, și e o linie care este foarte clară și anume că fiecare european trebuie să fie digital și să ne asigurăm că îngrijorarea dumneavoastră, că dacă acest lucru se poate face, e pus aici într-o formulare foarte clară. Să apărăm datele oamenilor, datele cu caracter personal, care sunt un punct important pe agenda noastră digitală. E vorba de încredere și securitate. Dacă nu dai încredere, nu poți să te aștepți ca oamenii să utilizeze acest fenomen. Deci e un cerc în care trebuie să ne ocupăm de toate aspectele și să existe o oportunitate care să fie o schimbare în bine pentru cetățenul european. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea se încheie aici. Votul va avea loc mâine. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume raportul domnului Sosa Wagner privind guvernanța internetului. Și o să dau cuvântul imediat.